Eh, per favore, colleghi, se volete prendere posto. Vă rugăm să luați loc pentru a putea începe reuniunea. Pentru că avem o reuniune care se anunță lungă, cu multe luări de cuvânt și e bine atunci să nu mai pierdem vremea și să începem reuniunea. Aș dori să, ore, să vă urez bun venit tuturor la această reuniune comună. După cum vedeți, alături de mine se află și colega Eva Jolie, președinta Comisiei DEVE, colega Hautala, președintea Subcomisiei pentru Drepturile Omului. Și împreună cu ele au fost invitați și membrii respectivelor comisii. După cum știți, cu ocazia dezbaterii de astăzi începe procedura pentru acordarea premiului Saharov 2010, o inițiativă foarte importantă pe care Parlamentul European a lansat-o deja din 1988. Premiul înseamnă o recunoaștere pentru activitatea unor persoane sau organizații care, câteodată chiar cu riscul vieții, s-au angajat în apărarea drepturilor omului, democrației, toleranței și libertății și au luptat împotriva asupririi și intoleranței. Imitând astfel personalitatea marelui fizician Andrei Saharov, care în cursul vieții a demonstrat că cu adevărat crede în aceste valori și a acționat în consecință. După cum știți, uh, procedura prevede că decizia finală aparține conferinței șefilor de grupuri, însă comisiile noastre, prin dezbaterea de azi și votul care va avea loc pe data de 18 octombrie, luni, la Strasburg, participă în mod activ la procesul de selecție și prin dialog și contacte și schimbul de opinii conferă legitimitate și prestigiu acestei alegeri. Și mă bucură posibilitatea pe care o am de a da curs acestei dezbateri, dar vă rog să vă și scuzați pentru că nu pot să rămân alături de dumneavoastră în cursul dezbaterii, însă vă urez succes și vă transmit uh, toată simpatia mea transmit pre- președinția colegei Hautala, care va conduce lucrările. Mulțumesc pentru atenție și succes! Thank you, Mr. Albertini. Uh, I would like to... Mulțumesc, domnule Albertini. Aș vrea să vă anunț că în momentul în care a expirat termenul pentru propunerea nominalizărilor, 20 septembrie la ora 18, se primiseră nouă propuneri și secretariatul consideră că toate aceste propuneri sunt admisibile pentru primirea, pentru acordarea premiului în conformitate cu statutul. Deputații Deputaților li se reamintește că pot uh, găsi descriere ale nominalizațiilor, inclusiv scurte biografii, în dosare. Aș vrea să vă prezint pe scurt cei nouă, cele nouă nominalizări și apoi, pe rând, voi da cuvântul câte unui membru care va prezenta respectivul candidat. Prezentarea ar trebui să dureze șase minute. Putem da dovadă de oarecare flexibilitate pentru că um, uneori sunt mai multe persoane care doresc să intervină pentru aceeași nominalizare, însă sperăm să nu se depășească prea mult limita de șase minute pentru că toți candidații trebuie să se bucure de șanse egale de a fi prezentați în această reuniune. În primul rând, sunt prezentați în ordine alfabetică. În primul rând avem organizația Acces, Mișcarea Acces, apoi domnul Haitam Almale, apoi Breaking the Silence, domnul Guillermo Farinias, în numele tuturor celor care luptă pentru libertate și drepturile omului în Cuba, doamna Minetu Haidar, domnul David Isaac, doamna Birtucan Midexa, Deus, domnul Nguyen Van Lee și Open Doors. Urmează acum prezentările nominalizărilor din partea celor care le-au făcut. Și Aici urmăm tot ordinea alfabetică. Puteți împărți, deci, timpul de vorbire, dacă doriți, dar vă rog să nu depășiți cu foarte mult uh, termen, uh, limita de șase minute. În primul rând, îi dau cuvântul uh, doamnei Șache pentru a prezenta organizația Acces. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi lupta pentru drepturile omului merge înainte. Acces este inspirată și informată de mișcări din lumea offline care se referă la protecția drepturilor omului. Este o nouă mișcare pentru libertate digitală. Acces construiește o lume în care toată lumea are dreptul de a participa activ la un internet deschis renunțându-se la firewall-uri de cenzură și la mișcări represive ce împiedică sute de milioane de persoane să acceseze internetul zilnic. Scopul este, deci, să existe mai multă securitate și egalitate fără teamă și fără nevoi. Acces ajută persoanele să acceseze liber internetul și promovează drepturile omului online. Este o mișcare globală, cetățenească, ce uh, vizează sprijinirea acestor obiective. Acces a fost înființată după represiunea postelectorală din Iran în 2009, când uh, s-a dovedit faptul că aceste noi tehnologii uh, sunt de ajutor aceasta a urmărit menținerea deschisă a internetului pentru mișcarea democratică din Iran. În momentul, în contextul în care milioane de oameni se opuneau validării rezultatului alegerilor, o rețea online de militanți din mediul virtual a demarat o serie de intervenții pentru a păstra accesul nemonitorizat la Facebook, Twitter, bloguri independente și clienți e-mail. Această rețea și-a continuat activitatea pe plan global, pentru că, din păcate, sunt multe țări în care lumea nu se poate exprima liber acces a sprijinit eliberarea a mii de înregistrări video din timpul protestelor și înregistrări ale unor abuzuri împotriva drepturilor omului, cu peste 5 milioane de vizionări. Este deci vorba de mărturii de la fața locului înregistrate și apoi transmise pe internet. Acesta a sprijinit sute de mii de apărători ai drepturilor omului să ocolească mecanismul de protecție firewall și a asigurat prezența online a organizațiilor de apărare a drepturilor, în ciuda atacurilor din partea regimurilor uh, opresive. Acces și-a popularizat uh, eforturile în Iran și peste tot în lume. Acces lucrează pe trei planuri, asigurarea accesului la internet și promovarea și protejarea drepturilor omului. Există o echipă digitală ce asigură tehnologie anticenzură pentru militanții pentru drepturile, drepturile omului. Acces uh, creează și o rețea de militanți pentru promovarea libertății digitale. Acces reprezintă și un hub uh, prin care politicienii ca noi se pot informa cu privire la aceste tehnologii și impactul pe care l-au ele asupra uh, militanților pentru drepturile omului. Vreau să vă reamintesc că aproape 4 din 5 persoane din lume și trebuie să ne gândim câte persoane din lume sunt sub, au sub 30 de ani și cât de important este accesul la internet pentru aceștia. Cum spuneam, 4 din 5 persoane consideră că accesul la internet este un drept fundamental, însă un număr prea mare de persoane trăiește în condiții de cenzură. Accesul la internet nu este doar un drept în sine, un drept foarte important, ci reprezintă și o ușă către, către alte drepturi de care oamenii ar trebui să se bucure, cum ar fi dreptul la informare și așa mai departe. Vara trecută în Iran, lumea a asistat la uciderea unei tinere uh, foarte promițătoare, care a fost împușcată pentru că și-a Uh, s-a exprimat liber. Această um, crimă a fost um, filmată cu telefonul mobil și apoi a ajuns, a făcut în conjurul întregii lumi. Se înțelege astfel mai bine potențialul mijloacelor de informație și comunicare. În prezent există persoane torturate ca să li se obțină uh, parola la accesul de internet, la contul de internet sunt urmărite telefoanele mobile și blogării ajung în închisoare. De curând, un blogger iranian a primit o pedapsă de 19 ani de închisoare pentru că a vorbit liber. Uniunea Europeană s-a exprimat împotriva încarcerării și pedepsirii militanților pentru drepturile omului în repetate rânduri. Am vorbit despre Iran, dar același lucru se întâmplă și în Egipt, în Azerbaijan, China, are un regim de cenzură și un firewall extrem de puternic și putem continua cu Birmania sau Cuba și așa mai departe. În ianuarie, Hillary Clinton a vorbit despre responsabilitatea globală a Statelor Unite în apărarea dreptului generalizat la internet – și despre rolul pe care îl joacă internetul în um, lupta pentru drepturile omului. Cred că acces are un rol extrem de important și ar trebui să-și mențină rolul de lider în uh, contextul acestor um, dezvoltării acestor tehnologii. Am uh, um, trimis tuturor un film de prezentare, din păcate nu-l putem uh, prezenta aici, dar sper că îl veți vedea singuri și că veți transmite mai departe povestea acces. Mulțumim foarte mult. Următorul candidat este domnul Haitam Almale și pentru că primul semnatar este subsemnata, îi dau cuvântul lui Leonisa Donskis pentru a prezenta acest candidat. Yes, uh, thank you very much indeed. Mulțumesc îmi face o mare plăcere, doamnă președinte și dragi colegi, să prezint personalitatea domnului Haitam Al-Maleh, avocat sirian specializat în drepturile omului, uh, care a fost propus de doamna Hautala și alți colegi pentru premiul Saharov pe 2010. Uh, cu un an după ce s-a adoptat o rezoluție în cazul Mohamed Al-Hassani, un avocat sirian care a fost arbitrat, a, arestat în mod arbitrar pe data de 9 decembrie, septembrie 2010, Parlamentul European a adoptat o rezoluție cu privire la situația drepturilor omului în Siria și mai ales cazul Haitam al-Malek, avocat uh, specializat în drepturile omului, care a fost arestat în mod arbitrar de of- ofițeri ai Serviciului de Informații Sirian în octombrie 2009 și nu a avut dreptul la apărare până când a fost interogat de procurorul militar în 20 octombrie 2009 și a fost adus în fața curții marțiale. În ciuda faptului că tribunalele militare nu ar trebui să se ocupe de judecarea civililor, uh, arestarea lui a avut loc într-o perioadă în care se prevedea că UE va, fi sem- va, semnat acordul, va semna acordul de uh, cooperare cu Siria, care cuprindea, sigur, uh, respectarea drepturilor omului. Uh, domnul maleh a fost uh, condamnat la închisoare pentru subminarea sentimentelor naționale, conform codului penal sirian. Aceste acuzații au provenit din uh, interviurile uh, domnului Al-Maleh, în care a criticat regimul la putere din Siria și controlul uh, autorităților siriene asupra sistemului judecătoresc. Sigur, organizațiile civile internaționale au condamnat uh, procesul sau simulacrul de proces al domnului al Starea sa de sănătate s-a uh, deteriorat serios, uh, suferă de probleme de tiroidă și de diabet și nu are acces constant la medicamente. Starea domnului al care este considerat în Siria ca un uh, avocat uh, de prim rang în drepturile omului, scandalizează uh, pe toți apărătorii de drepturile omului din întreaga lume și uh, trimit un semnal puternic avocaților care zi de zi apără drepturile omului. Semnarea acordului de asociere între UE și Siria a fost amânată la cererea părții siriene. Din octombrie 2009, Comisia primit mandat de la Consiliu să clarifice situația uh, domnului Almalek și să găsească un mod de a semna acordul. În rezoluția sa din septembrie 2010, Parlamentul a semnalizat că se deteriorează din ce în ce mai mult situația drepturilor omului și există o represiune sistematică asupra avocaților și apărătorilor drepturilor omului în Siria și a cerut instituirea unui mecanism clar pentru a discuta cu Siria problemele legate de democrație și de drepturile omului. UE așteaptă de la autoritățile siriene o îmbunătățire a acestei situații. Uh, a acorda premiul Zaharov pe 2010 domnului Al-Malek ar putea fi văzut ca un act de susținere pentru toți apărătorii drepturilor omului și ai democrației în Siria și ar da un semnal important pentru UE care trebuie să garanteze coerența și eficiența acțiunilor sale externe în ceea ce privește promovarea drepturilor omului. Și ca o remarcă personală, vă spun că am avut onoarea și plăcerea de a organiza un seminar în Parlamentul European în care ne-am ocupat de situația domnului Haitam al maleh seminar în cursul căruia a participat uh, fiul său. Acest seminar m-a adus la concluzia că domnul Al al-Maleh, un patriot sirian și un apărător neînfricat al drepturilor omului, merită pe drept cuvânt să primească premiul Saharov pe anul 2010. Mulțumesc! I have Mulțumesc, spune doamna președinte. Am, uh, nu am menționat că acces este uh, propus de grupul ALDE și că domnul Almaleh a fost propus de mine însă și încă 44 de alți semnatari. Acum ajungem la a treia propunere în ordine alfabetică. E vorba de organizarea, uh, organizația Breaking the Silence, uh, Uh, propunere a verzilor și prezentarea a făcută de domnul Daniel Combendit uh, și uh, propunerea vine și din partea GUE. Pentru acea parte a prezentării voi da cuvântul doamnei Veja. Dar în primul rând, domnule Combendit, aveți cuvântul. Merci. Ouais, je suis plus habitué. Euh, Vă mulțumesc. Stimați colegi, pentru început aș dori să spun că susținerea noastră pentru gruparea ruperea tăcerii nu înseamnă că suntem împotriva celorlalți candidați. Toți candidații care au fost prezentați sunt demni să primească premiul Saharov. Noi propunem Breaking the Silence, ruperea tăcerii, pentru un motiv foarte simplu. În Palestina se joacă viitorul păcii și războiului. În acest moment se joacă viitorul a două popoare, pentru că dacă negocierile care au început și care sunt dificile ar trebui, dacă aceste negocieri Eh, se vor opri datorită construcțiilor sau a extinderii ocupării de către armata israeliană sau de către cetățenii israelieni, nu se știe cum se va termina întreaga poveste a regiunii. Parlamentul European are o responsabilitate enormă în ceea ce privește evenimentele din zonă. De aceea, grupul Ruperea Tăcere tăcerii, care este reprezentat de soldați israelieni care au fost activi în teritoriile ocupate, în Hebron, în teritoriile ocupate în cele, timpul celei de-a doua intifada și în intervenția militară din Gaza. Aceștia sunt soldați care măr- dau mărturie în legătură cu acțiunile ilegale ale Israelului. Nu este vorba de chestionarea democrației israeliene. Însă istoria ne arată că unele state democratice, în momentul în care ocupă alte state, atunci nu mai aplică principiile democratice. Franța a fost la fel atunci când a ocupat Algeria. Armata franceză, cu toate că Franța era un stat democratic, armata franceză a acționat antidemocratic în Algeria armata israeliană în teritori- teritoriile ocupate este o armată de ocupație. Așadar, apărăm cu propunerea organizației Ruperea Tăcerii pe acești oameni extrem de curajoși care au fost persecutați în societatea israeliană pentru că ea nu vrea să asculte adevărul, nu vrea să, ascult, să audă adevărul despre ocupa, ocupare vă trimit pe toți la Hebron să mergeți, să vedeți ce se întâmplă acolo. 350 de uh, ocupatori israelieni uh, protejați de mai mult de 1000 de soldați, uh, 150 de mii, uh, zi, 1000 de soldați care îi protejează de cei 150 de mii de palestinieni. Este incredibil felul în care ocupatorii îi uh, tratează pe palestinienii care locuiesc acolo. Atunci când votăm pentru grupul Ruperea Tăcerii, votăm pentru pace. Votăm pentru onoarea democrației israeliene și spunem că susținem două state, unul palestinian și unul israelian, și îi apărăm pe pacifiștii de uh, ambele părți, atât, atât pe palestinieni cât și pe israelieni, care reprezintă șansa pentru pace în viitor. Noi, ca Parlament European, vrem să dăm o șansă păcii, dacă vă amintiți de cântecul Give Peace a Chance acest, această grupare, ruperea tăcerii, dă păcii o șansă. Și vă rog, v-am rugat să votați pentru ei. Mulțumesc, domnule Combendit. Are cuvântul acum doamna Vergia, care mai are aproape două minute pentru prezentarea aceluiași candidat. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu voi repeta ceea ce a spus domnul Conbendit. Vreau doar să explic puțin mai mult Uh, și poate mai tehnic ce reprezintă ruperea tăcerii. Este o asociație care a fost înființată în 2004 pentru a da o șansă de exprimare soldaților israelieni care se întorceau acasă și nu puteau să uh, relateze nimic. Existau mărturisiri anonime în legătură cu anumite fapte care uh, fapte și practici Uh, în relațiile cu civilii palestinieni. Asociația Ruperea Tăcerii adună aceste mărturii, le pune pe site-ul lor de internet și încearcă să uh, difuzeze aceste informații în Israel, în Statele Unite și în restul lumii. Ruperea Tăcerii este finanțată din Europa finanțare criticată de către guvernul israelian, care spune că se finanțează asociații dintr-un stat democratic și că statele europene ar trebui să uh, finanțeze mai degrabă statele din lumea a treia. Asta spune guvernul israelian. Între timp, ruperea tăcerii culege mărturii, uh, elaborat mărturii în legătură cu raportul Wollstone. Ruperea tăcerii este o asociație care, în momentul de față, este amenințată de către guvernul israelian. Este o asociație vizată de campania condusă de către guvernul israelian împotriva ONG-urilor finanțate din afară. După cum a spus Daniel Combendit, uh, negocierile, negocierile actuale reprezintă și ceea ce se întâmplă în Israel în legătură cu aceste ONG-uri. Deseori am spus că drepturile omului trebuie să fie aceleași peste tot și pentru toți. Mulțumesc foarte mult, doamna Vergiat. Acum ajungem la al patrulea candidat în ordine alfabetică, domnul Vierbo Farinas în numele tuturor, tuturor celor care luptă pentru libertate și democrație în Cuba. Candidatura, candidatura sa este susținută de uh, PPCD și de asemenea și de conservatori și domnul Edvard Cosușnic și alții 91. Prima parte a prezentării va fi făcută de Ignacio Salafranca, de domnul Sarios Volski v-aș ruga să țineți cont uh, limita de timp. Un candidat. Mulțumesc, doamnă președinte. Este foarte dificil să alegi un singur candidat care să reprezinte valorile premiului Saharov. Cineva care reprezintă o rezistență pașnică. Ei bine, un astfel de simbol este Guillermo Farinias, care deja a primit un premiu al libertății din partea Asociației Reporteri Fără Frontiere. El a ales calea protestelor non-violente pentru a protesta împotriva situației din Cuba. A început greva foamei de curând, nu pentru sine, ci pentru a-i, a-și sprijini colegii. Au trecut multe zile până la eliberarea celor deținuți împreună cu el, cu ajutorul Bisericii Catolice. Pe trupul său se văd urmele a 23 de lovituri. El apără demnitatea și drepturile omului în țara sa și cred că este candidatul ideal pentru a primi premiul Saharov. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Farinias este un militant pentru drepturile omului emblematic care este gata să moară pentru libertate și propunem să-i oferim lui acest, să-i acordăm lui acest premiu în numele tuturor celor care luptă pentru drepturile omului în Cuba. Se pare că această nominalizare nu are nevoie de prea multe prezentare, prea multe prezentări. Este o candidatură excepțională, un exemplu de curaj civil, pentru că Guillermo Farinas a hotărât să-și uh, riște viața prin uh, greva foamei pentru a-i sprijini pe prizon deținuții politici care suferă de pe urma regimului Castro. După părerea noastră, această candidatură, această nominalizare îndeplinește în cea mai mare măsură criteriile uh, de, pentru acordarea premiului Saharov. De aceea îl susținem din toată inima. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Sarius Volski. Urmează Iaroslava Avenska. parlamentu. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest premiu reprezintă o ocazie unică pentru Parlamentul European de a scoate în evidență nu doar viața unui om, ci și transformările care apar în anumite țări. Este greu să spunem că mișcarea de opoziție a ajuns uh, în, uh, pe culme în Cuba, însă regimul uh, dictatorial începe încetul cu încetul să se prăbușească și cred că eforturile lui Guillermo Farina, Farinias mm, reprezintă simbolul tuturor valorilor promovate de premiul Saharov și cred că prin acordarea acestui premiu am putea arăta că luptăm împotriva um, regimului opresiv din Cuba împotriva trat- tratamentelor inumane aplicate deținuților politici și pentru a susține aceste demersuri și pe viitor. Domnul Kozuflik. Mulțumesc. Personalitatea domnului uh, Saharov um, era, se bucura de mult respect în momentul în care Cehoslovacia a fost ocupată în 68 el a fost o persoană care a avut curajul de a se opune bloc, uh, ocupației. Andrei Saharov a avut de ales între o viață pașnică și o viață de uh, om care se opune regimului, regim opresiv și a ales-o pe cea din urmă. Trebuie să-i apreciem pe cei ca Saharov. În momentul în care a murit Orlando Sapato Tamayo într-o închisoare din Cuba, un alt dizident, Guillermo Farinias, i-a luat locul și sănătatea uh, sa este mm, slăbită de greva foamei, însă nu a ezitat și a, con- și a continuat lupta pentru libertatea Cubei. El a ajutat mai mulți Uh, multe persoane și Cuba încă nu și-a găsit libertatea, din păcate. Domnul Farinia s-a spus într-un interviu că, de fapt, Cuba reprezintă un, un lagăr de concentrare. Trebuie să-l ajutăm pe domnul Farinias și astfel să-i ajutăm pe toți cei care suferă în Cuba. Să transmitem un semnal că domnul Farinia se bucură de sprijinul nostru în lupta pentru democrație și libertate. Mulțumesc. Thank you very much for the presentation of the candidate. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare a candidatului domnului Farinias și a tuturor celor care luptă pentru libertate și drepturile omului în Cuba. Continuăm cu următorul candidat. Urmează doamna Aminetu Haidar, nominalizată de Norbert Neuser, Willy Miner, Raul Romeva și de alte 40 de persoane. În primul rând să-i dau cuvântul domnului Romeva Irueda. Vă rog. Și muchas gracias. Eh, Mulțumesc frumos. Aș dori să încep cu aceleași cuvinte ca ale colegului eh, Con Bendy, pentru că este un sentiment comun. Că în niciun caz nu se prezintă o candidatură împotriva altelor noi, sigur, ne pronunțăm în favoarea candidaturii doamnei Aminetu Haidar, dar e, și nu ne opunem altor uh, candidaturi prin acest act. Noi trebuie să subliniem aici personalitatea candidatei și motivele care ne-au îndemnat și au îndemnat-o pe doamna Haidar să apere uh, drepturile omului. E important să ne referim la personalitatea candidatei, dar și la motivele care au îndemnat-o să aibă activitatea pe care o are. Doamna Haidar este cunoscută în domeniul apărării drepturilor omului, mai ales prin, prin forma mesajului său, nu numai prin conținut. Ce e important de subliniat acest lucru în contextul actual în care noi trebuie să uh, răsplătim orice forme de activitate împotriva injustițiilor și asupririlor din lume. Și personalitatea doamnei Haidar respectă această caracteristică. E vorba nu doar de faptul că este o personalitate, ci și ne referim și la modul în care acționează, pentru că nu uh, din întâmplare ea este supranumită Gandhi din Sahara. Uh, al doilea motiv care mă face să apăr această candidatură privește mai ales responsabilitatea care ne revine nouă europenilor într-un astfel de caz. E vorba despre idealurile care sunt apărate prin această candidatură, inclus în Maroc și în țările vecine este până la urmă responsabilitatea noastră a Uniunii Europene în uh, politica mediterană și până la urmă este vorba și despre credibilitatea Uniunii Europene. E important să transmitem un mesaj clar. Noi trebuie, sigur, să menținem relațiile cu țările din vecinătatea noastră, dar nu intrând în contradicție cu respectarea drepturilor omului și cu principiul democrației și uh, valorilor fundamentale. Din acest motiv, candidatura doamnei Haidar respectă uh, toate cerințele pentru acordarea premiului Saharov și cred eu că ar constitui un mesaj foarte pozitiv care depășește cadrul relațiilor uh, Uniunea Europeană-Maroc și inclusiv dimensiunea euro-mediterană. Mulțumesc acum domnul Maier. Mulțumesc. Este vorba despre o propunere făcută de diversi deputați din multe grupuri parlamentare și poate este unica propunere care privește în mod direct Uniunea Europeană, pentru că vorbim aici de o persoană care constituie un simbol al cauzei sahrawi, a poporului saharian. Este, vorbim de o singura regiune care încă nu a fost decolonizată din Africa a fost colonie spaniolă și Spania este cea care răspunde încă de administrarea, de efectuarea acestei acțiuni de decolonizare. Deci este vorba despre o acțiune care privește direct Uniunea Europeană. E probabil ultimul caz, unicul caz în care Uniunea Europeană este direct responsabilă de uh, situația poporului saharian, sahraui. Și această situație nu e deloc roz. Uh, vedem ce s-a întâmplat cu această doamnă. Haidar a fost expulzată uh, de, de pe aeroportul de la a, Lanzarote, în Spania. A, fă, a intrat în greva foamei pentru 32 de zile pentru a solicita un lucru elementar și anume dreptul de a se putea întoarce în propria patrie, în Sahara Occidentală, ocupată ilegal de regatul Marocului. Eu cred așadar că gestul doamnei Haidar reprezintă, gestul, uh, reprezintă un întreg popor care de 30 de ani uh, dorește și solicită doar să-i se respecte dreptul la autodeterminare, un drept recunoscut de, și garantat de uh, Națiunile Unite. E unicul caz care a rămas de decolonizare a Africii și cred, doamnelor și domnilor, că având în vedere că este unicul caz de acest fel care ține de directa responsabilitatea Uniunii Europene, ar însemna să transmitem un semnal foarte puternic dacă am acordat doamnei Haidar premiul Saharov, arătând că noi dorim respectarea tuturor drepturilor umane, dreptul uman cel mai sacru fiind cel al autodeterminării în procesele de decolonizare. Considerăm așadar că acest premiu nu ar fi acordat doar doamnei Haidar, care sigur are o mulțime de merite, ci până la urmă ar fi un premiu important nu numai pentru domnia sa, ci și pentru întregul popor saharian, sahraui, parte din care trăiește în deșert, o altă parte din care trăiește în teritorii ocupate un popor oprimat de autoritățile marocane, care nu-i recunosc nici cele mai elementare drepturi. Din toate aceste motive, premiul Saharov ar trebui decernat doamnei Aminetu Haidar, ar fi așadar un semnal clar pe care l-am transmite Uniunea Europeană, pentru că mai ales într-un caz în care aceasta este implicată în mod direct. Vorbim de o țară care încă își așteaptă decolonizarea. Mulțumesc, domnule Maier. Acum ajungem la următorul candidat, domnul David Isaac, propus de Ole Schmidt, Cecilia Wikström, Maier Paulsen, Lena Eck și alți 37 de deputați. Aș dori să dau mai întâi cuvântul domnului Ole Schmidt, apoi Cecilia Wikström. Domnule Schmidt, aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Madam. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Astăzi David Isaac a petrecut în închisoare 3299 de zile, aproape 9 ani, fără să fi fost judecat în niciun fel. Domnul Isaac este un jurnalist suedez de origine eritreană și cred că noi avem o responsabilitate specială aici în Parlamentul European, pentru că el este un cetățean european. El și-a arătat uh, devotamentul pentru libertatea de exprimare și libertatea presei. David Isaac putea să trăiască foarte bine în Suedia, însă a decis să se întoarcă în Eritrea pentru a pune bazele primului ziar independent. El spera să aducă o schimbare spera că țara sa va avea un viitor bun, că uh, se va putea uh, exprima liber acolo. Acestea sunt valori principale pentru noi în Europa. Însă visul lui David Isaac nu s-a îndeplinit. Acum se află în închisoare. Ridicând cazul lui David Isaac, trebuie să atragem atenția și asupra celorlalți jurnaliști care sunt închiși. Și aceștia, fără să fie acuzați și fără ocazia unui proces corect. Numărul de prizonieri politici din Eritrea este estimat a fi în jur de 30.000 de persoane. Doamne președinte, stimați colegi, acordarea premiului Saharov lui David Isaac am arătat că nu acceptăm tratamentul căruia este supus David Isaac și ceilalți închiși împreună cu el. Și continuăm să luptăm pentru libertatea de exprimare peste tot în lume. David Isaac probabil că este pe moarte în închisoare, trăiește în condiții groaznice, așa încât vă rog, votați pentru el pentru că anul viitor ar putea să fie prea târziu. Mulțumim, domnule Schmidt. Doamna Cecilia Wikström are acum cuvântul. I don't see and hear Mrs. Wikström. Nu o văd în sală pe doamna Wikström. Domnule Schmidt, doriți să continuați dumneavoastră sau v-ați expus deja cazul? Mi s-a spus că pe lângă dumneavoastră va lua, va lua cuvântul și doamna Cecilia Wikstrom. Însă, în mod clar, doamna Wikstrom nu este în sală. Așa, așadar, trecem la candidatul următor sau doriți să folosiți timpul restant? Îmi pare rău, doamnă președinte, nu am fost eh, informat în legătură cu acest lucru. Eh, pot să repet însă ce am spus. Vă rog, votați pentru domnul Isaac, pentru că este pe moarte în închisoare. Mulțumim, domnule Schmidt. Urmează prezentarea doamnei Birtucan Midexa, nominalizată de către socialiști și democrați. Prezentarea va fi făcută de domnul Adrian Severin, care are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Grupul Socialiștilor și Democraților a decis, prin aclamare, să prezinte candidatura doamnei Virtucan Indexa pentru Premiul Saharov 2010. Este o uh, tânără uh, lideră de partid din Etiopia, care a fost condamnată la închisoare pe viață în 2008. A, uh, a fost împiedicată să candideze la alegerile generale, cu toate că uh, este lideră a unui partid, Amnesty International, o consideră prizonieră de conștiință. A fost arestată doar pentru că și-a exercitat dreptul uh, de exprimare și de asociere. Ea a vorbit în Suedia în legătură cu uh, confesiunea forțată care, pe care a trebuit să o semneze în 2007 pentru a fi eliberată după ce a fost închisă în urma alegerilor din 2005. Birtucan Midexa fusese arestată în noiembrie 2005 după ce Coaliția pentru Unitate și Democrație a contestat rezultatele din uh, alegerile locale și parlamentare. Demonstrațiile uh, au fost violente și au fost împușcate 187 de persoane de către forțele de securitate. Birtucan Midex a fost acuzată de trădare și a fost condamnată la închisoare pe viață. Uh, a, a, a fost după aceea amnistiată de către autoritățile uh, etiopiene și a fost eliberată după 18 luni în închisoare. În noiembrie 2008, doamna Midexa a vorbit la o întâlnire publică din Suedia în legătură cu circumstanțele eliberării sale. Când s-a întors în Etiopia, autoritățile i-au cerut să retracteze declarația și, în urma refuzului ei, a fost, a fost arestată din nou și uh, grațierea sa a fost revocată. Se pare că nu a avut acces decât intermitent la reprezentare juridică și uh, starea sănătății sale este, se înrăutățește în detenție. Parlamentul European cere eliberarea necondiționată uh, a cerut eliberarea sa printr-o rezoluție după arestarea sa. De asemenea, în 2000, martie 2010, Parlamentul European a declarat că uh, se subminează credibilitatea alegerilor din mai 2010. Premiul Saharov trebuie să fie acordat celor care au nevoie de vizibilitate și protecție uh, internațională. Birtugan Mindexa are nevoie de ambele. Acordându-i premiul Saharov, Parlamentul European va atrage atenția lumii în legătură cu această uh, tânără lideră de partid, una dintre puținele din Africa. Ar fi un simbol pentru toți uh, prizonierii politici care luptă pentru Uh, statul de drept în Etiopia. Mulțumesc, doamna Gomes. Mulțumesc. Sunt de acord cu domnul Severin și cu ceea ce a spus în legătură cu doamna Birtucan Midexa. Bineînțeles că nu ne împotrivim celorlalți candidați, însă aici este vorba despre o persoană despre care nu mulți probabil ați auzit, în ciuda faptului că am adoptat o rezoluție în care ceream eliberarea sa. Este o tânără politiciană africană care luptă pentru democrație și justiție în țara sa. Este o tânără mamă și acum că este închisă, nu a putut să uh, vorbească cu rudele sale și nici cu copiii luptă împotriva unui regim extrem de dur care folosește cuvinte pe care uh, care nu ne plac, dezvoltare, democrație și așa mai departe, în timp ce aceste concepte nu există în țara lor. Există mii de prizonieri politici în Etiopia, nu există libertatea mass media Voice of America și Deutsche Welle sunt interzise în Etiopia. Și sunt inter, sunt, uh, blo, este blocat accesul blogărilor la internet. Este un regim pe care Uniunea Europeană îl susține, de fapt. Noi suntem donatorul principal către acest stat care este cel de-al doilea ca populație din Africa. Uniunea Africană știe și ea la fel de bine ce se întâmplă. Este vorba din, de un stat din ACP care are angajamente foarte clare în ceea ce privește drepturile omului sub acordul de la Cotonou. Cum putem să închidem ochii? Uniunea Europeană a ignorat acest stat în timpul arbitrajului conflictului între Etiopia și Eritrea. Este un stat care, cu susținerea administrației Bush, a invadat Somalia, cu efectul că a, i-a susținut pe extremiștii de acolo, împotriva cărora luptăm acum. Așadar, cred că avem o responsabilitate politică. Nu putem permite guvernelor noastre și Comisiei Europene să închidă ochii în continuare și de aceea trebuie să uh, atragem atenția asupra prizonierilor din Etiopia care au nevoie de atenția noastră. Mulțumim, doamna Gomez. Următorul candidat este părintele Tadeus Nguyen Van Lee desemnat de grupul conservatorilor și reformiștilor europeni, va fi prezentat de către domnul Negutko. Mulțumesc, domnul președinte. Eu voi prezenta ultimii doi candidați și ambele nominalizări se leagă de trista persecuție a creștinilor în multe părți ale lumii. Primul candidat este un preot romano-catolic foarte curajos din Vietnam, părintele Nguyen Van Li, născut în 1947 în uh, partea centrală a Vietnamului. El a fost hirotonisit, preot catolic, în 1974 și a fost secretar al arhiepiscopului Nguyen Kim Dinh este un activist de seamă pentru drepturile omului ce folosește mijloace non-violente pentru a-și urmări obiectivele. El promovează libertatea și dreptatea în timpul uh, regimului comunist. Toată viața a făcut acest lucru și a fost închis vreme de peste 20 de ani fie a fost fie închis, fie în arest la domiciliu pentru activitățile sale de promovare a drepturilor omului. Prima dată a fost arestat în septembrie 77 pentru că distribuise două eseuri ale arhiei episcopului Nguyen în Kim Din, în care se critica uh, represiunea de către guvern a minorităților religioase. În uh, a fost eliberat temporar pentru tratamente medicale în martie 2010, dar a fost apoi supravegheat îndeaproape de către autorități și a fost uh, considerat o amenințare la adresa securității naționale. El a fost amenințat că va fi arestat în orice clipă pentru că a atras atenția comunității internaționale cu privire la drepturile, situația drepturilor omului în Vietnam. Părintele Nguyen Van Nhi își rezumă activitatea, eforturile de sprijinire a drepturilor omului și demnității umane cu următoarele cuvinte. Citez, o societate civilă nu trebuie să permită niciunui guvern, oricare ar fi ideologia sau principiile politice ale acestuia, să se îndepărteze de la aplicarea drepturilor universale ale omului și să-și izoleze proprii oameni în spatele unei cortine de fier pe motivul uh, non imixiunii în afaceri interne. În urma unor interviuri cu uh, diferite posturi de radio, a făcut un apel la compatrioții săi să boicoteze sistemul uh, din Vietnam care oprimă mișcările religioase. Prima și singura revistă uh, independentă din Vietnam a fost publicată, este publicată de părintele Nguyen Van Li și de alți preoți și este distribuită printr-o rețea anonimă. Pe 30 martie 2007, ofițerii de securitate i-au i-au uh, au oprit difuzarea acestui ziar. Apoi, uh, părintele Radeu s-a fost închis vreme de mai mulți ani, în condiții dificile, a fost izolat și i s-au răpit orice drepturi civile. El a refuzat orice așa numite favoruri rezervate clerului uh, de către regimul comunist a refuzat aceste favoruri pentru a putea lupta pentru drepturile omului, pentru ca oamenii să trăiască în demnitate și în libertate, fără umilințe. Părintele Nguyen Van Li a dat dovadă de un curaj extraordinar. Lupt, el luptă pentru egalitate, dreptate, pentru democrație în Vietnam. Aș vrea să subliniez că niciodată nu, că premiul Saharov nu s-a acordat niciodată uh, vreunui vietnamez, deși în această țară există un regim dictatorial brutal. Părintele Nguyen Van Li merită să primească acest premiu și vă rog să-i sprijiniți candidatura. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Legutko. Ajungem la ultimul candidat, organizația Open Doors și aceasta este nominalizată de grupul ECR și persoana care va prezenta această candidatură este tot domnul Legutco. Vă rog, aveți cuvântul. Dear colleagues, it is my... Mulțumesc, dragi colegi, îmi face onoare și plăcere să prezint candidatura organizației Open Doors pentru Premiul Saharov 2010 această misiune creștină fără apartenență la o confesiune, uși deschise, sprijină creștinii persecutați în întreaga lume, aproximativ trei sferturi din uh, cei persecuta- persecutați pentru credința lor religioasă sunt creștini persecuțiile merg de la cadrul individuale până la o presiune de stat în foarte multe țări, pe aproape toate continentele lumii. Povestea uși deschise începe cu o tânără olandeză, Anne van den Bijl. În anul 1955, când Europa deja era divizată între est și uh, vest, pentru deja de 10 ani, și popoarele din țările comuniste, cum era țara mea, Polonia, era din ce în ce mai izolate, această tânără uh, a întreprins să se întâlnească cu tineri creștini din Polonia. Când a ajuns de cealaltă parte a cortinei de fier, a văzut că creștinii erau oprimați și nu-și mai puteau exprima credința în mod liber. Afectată de poveștile pe care le-a auzit, doamna van der Baal, domnul van der Baal a s-a gândit că trebuie să facă ceva ca să-i susțină pe acești uh, oameni. Eh, domnul Van den Baal sau fratele Andrei, cum a fost eh, numit eh, pe atunci, a înființat organizația Uși Deschise, care întâi a dorit să ajute pe creștinii din uh, universul comunist, din țări cum ar fi Polonia, Cehoslovacia, China. Apoi, în anii 70, domeniul de activitate s-a extins la Orientul Mijlociu, în regiuni din Africa și din Asia de Sud-Est. În prezent, organizația este activă în peste, pe toate cele șase continente și activă în mai mult de 50 de țări în care creștinii sunt uh, oprimați și persecutați. Activitățile sale includ desfășurarea de activități de lobby atât în țările occidentale cât și în țările cu regimuri opresive pentru promovarea libertății religioase sau convingerii, furnizarea de asistență juridică și sprijin pentru deținuți și familiile lor, sponsorizarea centrelor de restaurare pentru creștinii refugiați, văduve și orfani, formare, distribuirea de biblie, și alte cărți de literatură creștină. Deși uh, unele de activitățile sale trebuie desfășurate în mod clandestin, uh, uși deschise, nu se teme să vorbească cu autoritățile și cu cei care au influență politică în țările în care activează pentru a apăra libertatea uh, de religie. S-a adresat și liderilor comuniști din estul Europei, liderilor Hamas în Orientul Mijlociu și astăzi Uh, liderilor talibani, din, de exemplu în Madras. Vă pot da trei exemple concrete ale activității uh, acestei misiuni. În primul rând, e vorba de un pastor uzbek, Dimitri. Acest om a fost arestat în 2007, acuzat de activități religioase ilegale și a fost condamnat la patru ani de închisoare. Uși deschise a, i-a expus cazul public pentru ca lumea să nu, să nu uite de el. Îi, apăr, îi ajută și apără soția și copilii, copiii. Mă scuzați. Un al doilea exemplu. Foarte recent, uși deschise a lansat operații masive de ajutor pentru victimele inundațiilor din Pakistan aparținând minorităților religioase discriminate de autoritățile din Pakistan. De-a lungul anilor, uși deschise a stabilit sute de contacte în întreaga lume, ceea ce le permite să publice World Watch List anual. Iată al treilea exemplu. E vorba de un clasament al țărilor în funcție de intensitatea persecuției cu care se confruntă creștinii. Pe primul loc se află, s-a aflat Corea de Nord și Iranul și Arabia Saudită sunt pe locurile 2 și 3. Dragi colegi, vă solicit tuturor să susțineți această uh, candidatură, pentru că Uși Deschise este o organizație care nu are altă ambiție decât uh, a-și ajuta semenii. Este o organizație uh, care nu acționează în funcție de uh, granițele politice și religioase, ci își respectă întotdeauna misiunea inițială. Apărarea libertății de religie, ceea ce înseamnă apărarea libertății de uh, exprimare, de uh, adunare, de asociere și așa mai departe. Uh, libertatea de religie e în centru a drepturilor fundamentale ale omului și eu consider că uși deschise merită premiul Saharov pentru toate eforturile și realizările sale de-a lungul ultimilor 55 de ani. Mulțumesc! Thank you, Mr. Legutko. So now, colleagues, we have heard... Mulțumesc. Și acum, dragi colegi, am auzit am, uh, prezentările candidaturilor pentru premiul Saharov pe 2010. Sunt sigur că sunt în acordul tuturor când spun că toți candidații ar merita premiul. Aș dori să vă împărtășesc o comunicare înainte de a da cuvântul colegii mele, doamna Jolie uh, câștigătorul premiului Saharov pe acest an, domnul Oleg Orlov, președintele organizației Memorial, a fost invitat la Strasburg să participe la publicarea, anunțarea candidatorilor pe acest an, pe data de 21 octombrie, însă am neplăcerea să vă comunic că domnia sa ne-a spus că nu poate accepta invitația de a veni la Strasburg în octombrie deoarece uh, s-au formulat acuzații de natură penală împotriva lui în Rusia, este acuzat de guvernatorul Ceceniei și va fi judecat în districtul Hamovnik în Moscova. Deci trebuie să aducem omagiu și eforturile apărătorilor și prietenilor noștri, apărătorilor drepturilor omului și prietenii noștri din Rusia, Organizația Memorial, și să nu îi uităm. Acum dau cuvântul doamnei Jolie, președinta Comisiei DEVE, pentru a conduce schimbul de opinii. Merci beaucoup. Mulțumesc. Deci, avem o, o mică rundă de catch de ai, cam 15 minute pentru a discuta, pentru că dumneavoastră să puteți să vă exprimați opinia asupra candidaților noștri. Cine dorește? da Maria Muniz, aveți cuvântul pentru două minute. Eu cred că, cum s-a zis aici, toate las causas. Mulțumesc, domnule președinte. După cum s-a mai spus, toți candidații sunt meritorii, unii prime, merită mai mult ca alții să primească acest premiu. Eu cred că trebuie să îi onorăm pe acei candidați care nu au fost pe prima pagină a ziarelor. Există unii care nu sunt în greva foame, foamei, dar sunt încă în închisoare. oameni care deseori nu uh, ne-au fost uh, aduși la cunoștință în Europa. Oameni cum ar fi Eduardo Gaiano, a uh, cărui limbă este considerată dialect, și a cărui și căruia îi putem da o voce în acest Parlament, dându-i premiul Saharov. Nu trebuie să încercăm să ne susținem propriile obiective politice. Trebuie să acordăm premiul celor care au nevoie de el cel mai mult, pentru că toți candidații merită premiul Saharov. Vă mulțumesc pentru pasiunea cu care v-ați susținut candidații este un moment important al vieții noastre parlamentare. Este un moment în care putem face distincția uh, și să recunoaștem faptul că toți candidații onorează spiritul uh, Saharov. Dacă am putea, am, putea, am acordat premiul tuturor. trebuie să restrângem numărul de candidați, trebuie să ajungem la într-o reuniune comună AFET DV vom restrânge lista de candidați la 3. Se va întâmpla în 18 octombrie la Strasburg într-o sesiune cu ușile închise. După aceea votul va avea loc la Strasburg și premiul va fi acordat unui singur uh, candidat. Aceasta poate să fie o uh, persoană juridică sau fizică. Candidatul va fi uh, invitat la uh, o întâlnire luni 13 decembrie la Strasburg. Ceremonia de acordare a premiului va avea loc miercuri 15 decembrie la ora 12 la Strasburg. Conform practicilor noastre, Secretariatul Parlamentului European va asigura o publicitate maximă pentru acest eveniment și vor exista activități paralele la Strasburg, nu doar în Parlamentul European. Doamna Versia, dacă doriți să luați cuvântul, puteți să interveniți două minute. Îmi cer scuze, doamnă președinte, nu vroiam să intervin asupra candidaturilor pentru că am putut să intervin, însă aș dori să mă refer la ceea ce ne-a spus doamna Hautala în legătură cu premiul pentru memorial. Pentru că dacă nu reacționăm atunci când un apărător al drepturilor omului premiat de către Parlamentul European nu poate să vină la Parlamentul European pentru că este reprimat în statul său, înseamnă că nu servește la nimic să decernăm premiul Saharov. Dacă este vorba de susținerea laureaților, trebuie să existe un protest solemn al Parlamentului European să insistăm pe lângă autorități ca un responsabil al Asociației Memorial să fie prezent la decernarea premiului Saharov. Domnul Daniel Convendit. Încă un lucru. Pentru memorial este adevărat și a fost un lucru care s-a aplicat la premiile Saharov acordate în Cuba. Parlamentul nu a găsit niciodată o soluție pentru ca laureații premiului din Cuba să poată să vină să își primească premiul. Și acest lucru este uh, simptomatic pentru aceste state. Și nu vorbesc aici despre Hugia. Moi, je voulais parler de Hugia parce că, voilà, uja. Eu vreau să vorbesc despre Uja, un, un alt candidat care a primit uh, premiul Zaharov, care a rămas în închisoare. La fel se întâmplă și cu Aung San Suu Kyi. N-am reușit, dar am reușit totuși să contribuim la liberarea altora. Vă amintesc de la Zana sau de primul ministru al Timorului de Est. Au fost și cazuri în care premiul Saharov a contat foarte mult. Sunt de acord cu doamna Bergia. trebuie să reacționăm și să nu uităm cazurile de persoane care încă sunt închise și ale căror portrete sunt în Parlament și ne amintesc de lupta pe care o duc. Și sigur că mă gândesc și la dizidenții din Cuba aici. Domnul Chela, are cuvântul, două minute. Mersi beaucoup, madame. Mulțumesc, doamnă. Eu sprijin candidatul cubanez în numele grupului PPE dar am și eu aceeași dilemă. Cu excepția primului candidat, care nu uh, întrunește toate criteriile, sunt de acord că restul sunt la fel de meritorii. Toți ar putea primi premiul. Acum, cum s-ar putea lua această decizie? Uh, Cred că impactul premiilor uh, Saharov din trecut a rămas destul de limitat, pentru că dacă ne uităm pe posturile mm, de televiziune internaționale, cu excepția Euronews, nu se vorbește despre acest premiu. Și uh, același lucru este valabil despre ziarele internaționale. Cred că un mesaj pe care ar trebui să-l transmitem SAE este că reprezentanții noștri diplomatici în țările în care trăiesc uh, laureații premiului Saharov ar trebui să păstreze legătura permanent cu aceștia, indiferent dacă e vorba de laureați sau candidați oficiali. Trebuie să îi sprijinim pe toți candidații și cred că cea mai bună soluție ar fi să se publice uh, o broșură, o carte cu fotografii, biografii și realizările fiecărui candidat, care au fost, de altfel, date publicității deja. Am auzit acest lucru azi. Sigur că trebuie să facem mai multe nominalizări și până la urmă să alegem un singur laureat. Dar rămân totuși problemele acestea care trebuie rezolvate prin efortul tuturor. Mulțumesc! Alors, évidemment, c'est, tout à fait... Sigur că este foarte trist faptul că laureatul premiului Saharov de anul trecut nu poate participa la decernarea premiului de anul acesta. Împreună cu Comisia pentru Drepturile Omului vom încerca să vedem ce, în ce fel putem protesta împotriva acestui fapt. Vom analiza această problemă. Am încheiat uh, reuniunea de astăzi, spune doamna președinte. Am încheiat reuniunea comună va continua ședința EFET. Următoarea etapă pentru decernarea premiului Saharov este data de 18 octombrie, când va fi redactată lista celor trei candidați într-o reuniune comună a FET uh, și DV. Mulțumesc. Colleghi, per favore, se volete prendere posto, abbiamo... Vă rog, dragi colegi, să luați loc. Am așteptat puțin înainte de a ne relua reuniunea cu voturile, ca să permitem tuturor, celor care doresc să-și exercite dreptul de vot, să își ocupe locul în rezervat în sală, dar cred că a trecut și sfertul de oră academic, așa că vă rog să luați loc și să introduceți cartela de vot pentru a vă pregăti să votați. Din motive practice, aș dori să votăm mai întâi avizele și apoi subiectul mai complex care privește consolidarea OSCE și rolul Uniunii Europene. Deci, haideți să începem cu votarea avizelor avem raportul Lizec. Cine este pentru? Pentru raportul Lizec. Acordul de, între Uniunea Europeană și Georgia privind facilitatea eliberării vizelor. Cine este pentru? Cine este împotrivă? E doar vot electronic. E doar vot electronic. Deschid votul pentru raportul Lizec. Facilitarea eliberării vizelor. Avem 30 de cartele de vot și avem 24 de votanți. Am închis votul. Deci 24 pentru, 2 voturi împotrivă. Felicitări raportorului. Tot la raportul Lizec, vot electronic, E vorba de readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală. Deci acordul între Uniunea Europeană și Georgia. Am deschis votul, 32 de cartele, 27 de votanți, acum 29, am închis votul, am închis votul. 24 pentru, 5 împotrivă, o abținere. Felicităm pe domnul Lizec. Acum, propunerea de regulament al Parlamentului European și Consiliului care modifică regulamentul etc. etc. Uh, raportorul domnul Kovacev. Am deschis votul. 33 de cartele. 2, nu, 31, 32 de votanți. Am închis votul. 29 pentru, 3 împotrivă, nici abținere. Mulțumim, eh, mulțumim felicitări și domnului Covacev. Acum avem drepturile omului, norme sociale și de mediu, avem listă de vot. E, vorba, eh, e raportor pentru aviz David Martin. Și avem votul compromisul 1, paragraful 1, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, se adoptă. Acum, amendatul de compromis numărul 2 la alineatul 3A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum, trecem la 3. Amendamentul numărul 3 la alineatul 1B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum, amendamentul 5 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Da, văd că nu sunteți de acord, atunci votăm electronic la amendamentul 5. Am deschis votul. Cu amendament oral. Am deschis votul. Da, e pe lista de vot. Avem 38 de cartele. Cu amendament oral, desigur. Deci controlăm electronic votul amendamentul 5 cu amendament oral. Da, am închis votul. 33 de voturi pentru, 7 împotrivă. Și nicio abținere. Bun, trecem la amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 10. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 11. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13. Nu, trebuie să votăm și 12, spune președintele. Deci, 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum, compromisul 3. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Acum trecem la amendamentul 15. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 16. Cu amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 19. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Mm, aici am dubii. Haideți să verificăm. Deci, amendamentul 19 cu vot electronic. Am deschis votul. 44 de votanți, 44 de cartele, am închis votul și avem a da, <laughs> m-am înșelat. Deci era 3, 36 împotrivă, 8 pentru și nicio abținere. Bun. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 22 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum 28. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 29. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 32. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 34. <clears throat> Mm, Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Aș spune că respins. 38. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final. Vot electronic. <clears throat> Am deschis votul. 50 de cartele de vot. 49 de votanți. Da, am închis votul. 49 pentru 1 împotrivă nicio obținere. Felicitări raportorului. Bine, allora possiamo adesso procedere. Așadar, acum putem trece la punctul care privește consolidarea OSCE și rolul UE. Cred că raportorul, domnul Rocek, dorește să ia cuvântul înaintea votului. A, acolo este și îi dau cuvântul. Vă rog. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte scurt, stimați colegi. Scopul rezoluției era să suscite discuția în Parlament cu privire la rolul OSCE și al Uniunii Europene în uh, pragul summitului. We Trăim acum sub incidența Tratatului de la Lisabona, Parlamentul are un cuvânt mai greu de spus și de aceea propun să ca Uniunea Europeană să aibă un singur glas la summit și să ajungem la rezultate concrete. Am discutat această rezoluție la începutul lunii septembrie și v-am cerut să-mi prezentați idei. Uh, am primit 140 de amendamente. Au fost foarte constructive, au îmbogățit rezoluția. Împreună cu raportorii din umbră am redactat compromisuri și am ajuns la 8 asemenea compromisuri cu care sper că veți fi de acord în timpul votului. Din nou, vă mulțumesc pentru contribuții și de asemenea uh, doresc să vă mulțumesc și unora, cum ar fi domnului Scholz, pentru că v-ați retras anumite amendamente și sper că mă vom ajunge la o poziție coerentă a întregii comisii a Fed și a Parlamentului. Pentru a împlini acest rol al Parlamentului European de a vorbi cu un glas puternic, puternic la summit. Vă mulțumesc. Mm, Raucek, scuzi per... Mulțumesc, domnule Raucek. Mă scuzați pentru pronunție. Da, între timp a fost corectat. Sper să nu vă mai pocesc numele. Acum, așadar, putem trece la vot și începem cu alineatul numărul 1, amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? A fost adoptat, aș spune eu, dar văd că nu sunteți de acord, așa că trecem la vot electronic. Amendamentul 18. Am deschis votul. 52 de cartele. 45 de votanți. 48. Am închis votul. 21 pentru 26 împotrivă. Deci se respinge. Și trecem la 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 20. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 21. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 22. Pen, cine e pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 24 acum. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Acum avem uh, amendam, compromisul numărul 1 și votăm pe trei părți prima parte, cine este pentru prima parte, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. La partea a doua avem un amendament care pro, pe care propune domnul Gib, căruia îi dau cuvântul. Vă rog. Grazie, signor președinte. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Noi, în a doua parte, propunem între cuvintele refusal și NATO member states o schimbare, citesc în engleză, conform tratatului CE. președintele, bine, dacă nimeni nu mai are nimic de spus, ba, domnul Butică ofer. Standen. Îmi pare rău, domnule președinte, eu nu am înțeles ce a spus colegul nostru. Votăm amendamentul oral pe care vi l-a prezentat domnul Gjib. E vorba de partea a doua a compromisului numărul 1. Și adaugă, citez până acum, în textul pe care l-am primit. Deci votăm partea a doua, compromisului 1, cu acest amendament oral prezentat uh, adineauri. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Partea a treia. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum înseamnă că devin aduce toate articolele intermediare și ajungem la compromisul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum trecem la 36. Nu, 34. 34, care e pe trei părți. Prima parte a amendamentului 34. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum partea a doua e caducă pentru că am adoptat compromisul 1. Acum partea a treia. Votăm partea a treia. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 36 acum. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. A fost retras 37, deci trecem la 38. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 39. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 40. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 40. Nu. Votăm, da, 42. Nu, votăm 41 pentru că a fost retras 37. Deci cine este pentru 41? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Acum 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum. Da, se cere verificare pentru 42. Bine, vot electronic la 42. Avem 53 de cartele de vot, au votat 53, am închis votul. 25 pentru, 28 împotrivă. Da, ați avut dreptate, respins. Acum trecem la amendamentul 44. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum 46. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Mm, nu e clar aici. Aș propune să votăm electronic la 46. Am deschis votul. 46. Am 53 de cartele. 52 de votanți. Am închis votul. 29 da, 23 nu, deci se adoptă. Amendamentul 48. Nu. 47. Pentru că n-am votat 45. Deci votăm 47. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Acum amendamentul 48. Cu amendamentul oral al raportorului. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 49. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 50 cu amendament oral al raportorului. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 51. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 52. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 53. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 54. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 56. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt sigur. Mă rog, am dubii. Verificăm 56 cu vot electronic. Am deschis votul. 53 de cartele, 52 de votanți, am închis votul. 32 împotrivă, 21 pentru, deci respins, într-adevăr. Acum, compromisul numărul 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Deci, decad toate, cele, toate intermediarele, avem 59. Acum, cine este pentru? împotrivă, abțineri, cred că e respins. Așa că, nu, doriți să verificăm? Atunci am deschis votul electronic de control la amendamentul 59. 53 schede din serie. 53 de cartele, 52 de votanți. Am, da, au votat toți, am închis votul, 32 împotrivă, 21 pentru, deci respins. Acum amendamentul nu, avem amendament oral al domnului Kirilov, căruia îi dau cuvântul. Vă rog, domnule Kirilov. Grație, președinte. Mulțumim. Mulțumesc, domnule președinte. La sfârșitul paragrafului 13 se spune vom adăuga inclusiv refugiații. Știu că există probleme legate de valorile noastre fundamentale, există, există refugiați în Balcanii Occidentali, în Caucaz și am dorit să introducem aceste menționări. La sfârșitul paragrafului, inclusiv persoanele deplasate și refugiați. Deci raportorul ne-a explicat printr-un, prin limbajul corpului că este de acord. Da, așa, așa stau lucrurile. Așadar, putem să supunem la uh, vot amendamentul 63 care ne-a fost prezentat, deși este pentru 63. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 65. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 3. Cine e pentru? <clears throat> Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul 5. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Acum cine e pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 71 pe trei părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua a amendamentului 71. Pentru? Doriți să verificăm la prima parte. Bine. Am deschis votul la prima parte a amendamentului 71. Am deschis votul. La cererea grupului socialiștilor. Am închis votul, 53 de voturi, 26 pentru, 27 împotrivă, deci respins. Da, vă ați comunicat prin telepatie. Partea a doua acum, amendamentului 71, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Partea a treia acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aici nu e clar. Controlăm. Deci 71, partea a treia, am deschis votul electronic. 53 de voturi. 53 3 de cartele, 52 de votanți, mă rog, am închis votul, 26 pentru, 23 împotrivă, se adoptă. Acum 73, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7, cu amendament oral al domnului Jib, căruia dau cuvântul. Onorevole Jib. Domnule Jib. Mulțumesc, domnule președinte. Am propunerea următoare. Să înlocuim cuvintele în engleză appropriate, the more și important. Așadar, textul ar fi aceste prevederi care sunt incluse în propuneri. Partea a doua Vă propun ca citarea numărul 7 să uh, citeze până la 2009. Dacă raportorul e de acord cu ambele amendamente orale, deci, an important și 2009. Deci, să se termine cu 2009, să se exclude restul. Bun, supunem la vot compromisul 7 cu acest amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum compromisul 7, dacă a fost uh, adoptat, înseamnă că noi trecem direct la amendamentul 81, tot cu amendament oral. Astăzi, iată că vedetă este domnul Gjeb. Dacă dorește, îi dau din nou cuvântul. Vă rog. Grazie, señor Mulțumesc, domnule președinte. Vă propun să adăugăm, după cuvintele Federația Rusă și Ucraina, să adăugăm Statele Unite și NATO. Relatore, onorevole... Ce spune raportorul, domnul Rocek? Nu, de data asta mă opun pentru că ne opunem uh, întregului amendament. Deci dacă ne opunem întregului amendament, atunci ne opunem și amendamentului oral. Bine, allora in questo... Președintele, bine, în acest caz propun două voturi separate pe amendamentul 81. Primul vot e textul fără amendamente, deci înainte de intervenția domnului Gjeb. Și dacă e adoptat acest text, se exclude. Bun. Deci. Da, vă rog. Aveți cuvântul, domnul Galer. Prezident, eh, ich glaube der... Da, domnule președinte, cred că amendamentul oral propus de domnul Jib ar avea sens doar dacă ar exista vreo speranță că amendamentul să treacă, însă dacă socialiștii și PPE-ul vor vota oricum împotriva amendamentului respectiv, nu, nici măcar nu mai merită propus. Va bine, allora se c'è una net... Președintele, bine, deci dacă propunerea asta văd că are succes de cauză. Haideți să votăm amendamentul 80, 81, așa cum a fost el depus. Îmi pare rău pentru domnul Greb. Bine, cine este pentru 81? Vă rog să ridicați mâna. Deci amendamentul, așa cum a fost depus, cine este pentru, cine este împotrivă? Abțineri? Respins. Acum trecem la 83. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 84 pe două părți. Cine este pentru prima parte? La 84. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, acum la 84. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 85 acum. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 86 pe două părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cine este pentru partea a doua? Cine e împotrivă? Abțineri. Respins. Doua. Acum 87. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 88 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 89 pe două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua acum, la 89, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 8. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 91. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mm, aici nu e clar. Haideți să votăm electronic amendamentul 91. Am deschis votul. Da, 91. 53 de cartele, 51 de votanți. Am închis votul. Avem 26 împotrivă, 25 pentru, deci respins. Acum 93. Cine este pentru? Împotriva? Nici aici nu e clar. Haideți să controlăm cu vot electronic la 93, vă rog. Am deschis votul la 93, 55 de cartele, iată, a crescut numărul, 54 de votanți, chiar 55. Am închis votul 32 pentru, 23 împotrivă, deci se adoptă. Acum trecem la amendamentul 95. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 96. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Mm, se pare că e respins. 97. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Aici nu știu. Aș zice să verific. Aș zice așa după ochi că a, a fost adoptat, dar uh, dacă nu ridicați mâinile așa încât să vă văd, uh, bine. Trecem la 99 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum, 101. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 102. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 104. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 5. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 6 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 7 pentru. Împotriva. Abțineri. Aici cred că a fost respins. Mi se pare că e clar, dar dacă doriți putem controla. Da, mi se pare că a fost respins. Bun. Atunci trecem la amendamentul numărul 9. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 11. Acum cine este pentru? Nu. No. Președintele își cere scuze. Nu, trebuie să votăm amendamentul 10 pentru că 9 nu a fost adoptat. Deci amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Nu, am respins șapte. Așadar, ar fi trebuit să votăm și facem, o facem acum. Votăm amendamentul 8. Deci cine este pentru amendamentul 8? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Acum trecem la amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13. Cine este pentru? Nu. Se cere verificare la 12. Bine, socialiștii au cerut verificare, vot electronic la amendamentul 12, am deschis votul. 56 de cartele, 56 de votanți, am închis votul, 27 pentru, 29 împotrivă. Deci se respinge. Bun, amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă și amendamentul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aici nu sunt sigur, haideți să, trebuie să votăm electronic amendamentul 4. Deci 56 de cartele, 55 de votanți, dar am închis votul avem 28 împotrivă și 27 pentru. Deci respins. Așadar, acum avem votul final, vot electronic, deci întregul raport cu amendamentele. Avem 57 de cartele. Da, eu sunt ca la fotbal, comentez tot. 55 de voturi, 56 perfect. Am închis votul. Foarte bine, bravo domnului Rocek, 49 de voturi pentru, 1 singur împotrivă și 6 abțineri. Felicitări raportorului. Foarte bine. Deci, mulțumim membrilor comisiei, AFET. Cu asta am încheiat și începem biroul, lucrările biroului extins după ce ceilalți colegi vor fi ieșit din sală. 5 minute de pauză. Mulțumesc!